care spunem că nu există probleme, fiindcă nu se poate poleniza prost în natura. Deci haideți să fim și noi coerenți, să vedem ce facem în ograda noastră înainte de a da curs uh, acestor declarații. Mulțumesc, domnul Polciac. Já uh, bych chtěl zdůraznit, že každá technologie... Doamna președinte, doamna comisar, fiecare tehnologie și inovație este binevenită, cu condiția să se încadreze în valorile comune care sunt transpuse în legislația uh, europeană, așa cum a confirmat-o reprezentantul uh, Consiliului. sunt riscuri de mutații uh, genetice care ar putea să se uh, întâmple în generațiile viitoare. Această procedură are un impact și asupra demnității umane. Modificarea uh, genomului uman este interzisă de legislația internațională, nu numai de legislația Uniunii Europene. Salutăm uh, părerea uh, comisarului Iurova și întrebarea mea este, în ceea ce privește experimentul chinezesc, deși există dubii dacă s-a întâmplat așa cum a fost descris, sper că Comisia va putea să uh, uh, impună uh, chinezilor să urmeze uh, reglementările uh, internaționale. Sim. Progresul științific a, au suscitat întotdeauna dezbateri etice și uh, aceasta este și limita progresului științific, uh, aspectul etic. Și uh, pentru embrionii, pentru alegerea embrionilor ca, la, ca în meniu, nu se poate așa ceva din punct de vedere științific, dar trebuie să se facă o distinție între aceasta și progresul pe care ni-l poate aduce noua revoluție a tratamentului uh, genomului uh, Uh, și uh, celulele mama care se folosesc și în tratamentul uh, cancerului nu trebuie să se blocheze șansele pe care le-ar putea aduce genetica pe viitor. Avem nevoie de dezbatere ca aceasta, fiindcă trebuie să discutăm despre cadrul etic pentru această nouă disciplină care duce acum la, care ne va da foarte multe tratamente inovatoare pe viitor. Mulțumesc, doamna Petir. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest cercetător chinez care a spus că a putut să uh, aducă pe lume un copil modificat genetic trebuie să fie condamnat. Totul merge împotriva eticii. Modificarea genomului uman e un lucru care ține de etică. Noi, ca legiuitor, trebuie să declarăm că un asemenea fapt e inacceptabil din perspectivă etică. Știința trebuie să ne permită să înțelegem mai bine lumea care ne înconjoară și natura umană. Cercetările însă trebuie să fie unele respectabile, trebuie să luptăm împotriva anumitor afecțiuni, însă să nu scăpăm din vedere faptul că nu e acceptabil să se facă absolut tot ce e posibil din punct de vedere tehnic organic. Nu e acceptabil să fie modificate celulele reproducătoare umane, pentru că modificările se vor transmite și generațiilor viitoare. Nu se pot uh, face oameni la comandă. Uniunea Europeană trebuie să aibă o intervenție clară și să interzică asemenea practici pe uh, embrion. Mulțumesc, domnul Morgan un minut. Mi asocio totalmente le parole del collega sunt uh, întru totul de acord uh, cu uh, colegul Mihalaci și ceilalți care au luat cuvântul. Experimentele pe uh, genomul celulor reproducătoare, așa cum au fost făcute de chinezi, uh, încalcă drepturile fundamentale ale omului și uh, dăunează demnității umane. Sunt total neetice aceasta uh, trebuie să ducă la înțelegerea patologiilor, însă trebuie să facem o distinție între uh, editarea uh, genomului celor somatice și uh, modificarea uh, ADN-ului. există riscuri nu numai pentru individ, ci și pentru descendenți. Asta duce la schimbări genetice care nu pot să fie prevăzute în generațiile viitoare. Uniunea Europeană ca promotor uh, al uh, cercetării pe baza principiilor sale trebuie să arate că există o linie roșie care nu poate fi depășită este târziu, intervine președinta și încerc uh, să am grijă de toată lumea, inclusiv de interpreți. Doamna Iurova. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru părerile dumneavoastră privind uh, acest subiect delicat, științific și etic, așa cum am spus mai devreme. Comisia va analiza în continuare acest subiect care bineînțeles că va reveni în atenția publică pe viitor. Mulțumesc, mulțumesc și acum uh, domnul ministru Ciamba. Every... Yes, it's working? Okay. I wish to thank you for... Vreau să vă mulțumesc pentru uh, că discutăm acest subiect. Consiliul ia notă de întrebare și de tot ceea ce s-a spus astăzi aici. Vă pot asigura că e un subiect care va face parte din prioritățile noastre. Vă mulțumesc din nou pentru atenție. Dezbaterea este acum închisă și vom relua ședința, de fapt, chiar astăzi în această dimineață și eu voi fi prezentă la prezidiu. Sper că veți fi alături de mine. Ordinea de zi a fost publicată, o regăsiți pe internet, iar acum închid oficial ședința noastră. Mulțumesc!